colleagues, uh, I think we should start um, our meeting. Dragi colegi, uh, vă propun să începem. După cum știți, uh, doamna Valean nu este astăzi aici, am să o înlocuiesc. Pentru următorul nostru punct de pe ordinea de zi, îl salut pe domnul Albert uh, Potocnic și doamna în calitate de președinte al LACER și uh, pe doamna Poleti. Știți foarte bine că regulamentul Lacer este unul foarte important pentru noi, pentru că este este o agenție de monitorizare pentru gaze naturale și curent electric și um, rapoartele an, anuale vizează patru volume, volumul în ceea ce privește piața, piața angro, pe de parte pentru electricitate, pe de o parte pe gaze și la fel și piețele de retail, pe cele două componente Aș dori să vă reamintesc că, în conformitate cu nou regulament ACER, directorul va prezenta Comisiei ITRE uh, um, proiectul de program uh, care conține programarea anuală și multianuală. Am prevăzut o oră pentru discuția noastră, deci așadar, domnule Potocnic, și ulterior, doamnă Poletie, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, stimați uh, membri ai Comisiei ITRE. Este totdeauna o onoare pentru mine să mă aflu aici. Uh, nu este prima dată, s-ar putea însă să fie ultima dată pentru că mandatul meu se sfârșește la finele acestui an. Mă bucur să vă prezint nu doar rezultatele activităților noastre de monitorizare pe piețele de gaze și electricitate, dar și proiectul nostru de program de activitate. Am să încerc să fiu succint pentru că aștept cu interes uh, întrebările dumneavoastră și încerc să aloc un timp cât mai mare pentru acestea. Permiteți-mi să trec direct la programul de lucru. În momentul de față încă mai prezint proiectul de program preliminar din două motive. În primul rând pentru că programul de lucru va trebui adaptat odată ce bugetul Uniunii este adoptat. În fiecare an prezentăm un program care corespunde solicitării noastre de resurse și întotdeauna am fost recunoscător Comisiei ITRE și Parlamentului, de fapt, care au uh, sol- aprobat pozitiv întotdeauna cererile noastre pentru resurse și personal suplimentar. Uneori le primim, alteori nu. Sperăm că programul nu va trebui schimbat și încă așteptăm și avizul Comisiei Europene. Voi încerca să fiu succint și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebări. Modul în care prezint programul nostru de lucru se face trimitere la cele șase tipuri de activități. Este <clears throat> vorba de partea de transparență conform REMIT, unde punem um, accentul pe uh, integritatea pieței și transparență. În al doilea rând, supravegherea pieței și conduită. Aici încercăm să interpretăm rezultatele monitorizării. Așadar, să evaluăm orice fel de conduită neadecvată pe piață și apoi să notificăm autoritățile naționale care Uh, sunt uh, competente pe investigație și monitorizare. Apoi, partea de monitorizare, a cărui rezultate le voi prezenta astăzi, apoi piața internă de electricitate și piața internă de gaze, unde în momentul de față implementăm cel de-al treilea pachet pachetul energie curată și cele trei coduri de rețea. Implementarea codurilor de rețea încă nu a fost finalizată pentru că, după cum știți, pe partea de electricitate avem o serie de condiții uh, și metodologii care sunt încă în proces de adoptare și care sunt regulile de bază pentru funcționarea sistemului de electricitate și, în fine, activități în domeniul infrastructurii și a securității aprovizionării, care țin de implicarea noastră în dezvoltarea planului de rețea pentru 10 ani, definiția proiectelor de interes comun și atunci când autoritățile de reglementare naționale uh, nu sunt de acord în ceea ce privește alocarea costurilor pentru interconectări, intervenim și cu alocări de costuri. Iată și o listă cu noile competențe alocate agenției în urma pachetului cu privire la energie curată și care vor fi implementate începând din 2020. Cu siguranță înțeles curent, pentru că este legislația adoptată de dumneavoastră. În orice caz, sunt chestiuni destul de complexe care sunt critice pentru buna funcționare a pieței interne și, uh, de asemenea, esențiale pentru siguranța aprovizionării. Colegii mei din cadrul agenției vor uh, acorda uh, o <clears throat> atenție sporită pe viitor, dar în acest sens este nevoie de resurse eh, suplimentare. Știți cât de dificil a fost agreerea între colegiuitori acestui pachet și acum competențele au fost date agenției și care trebuie să definească detaliile și știți că acolo apar problemele la detalii. Și de aceea pledez încă o dată pentru uh, alocarea de resurse suplimentare conform cererii noastre. Acum aș dori să trec la raportul de monitorizare a pieței și să vă prezint câteva dintre principalele rezultate. Și dacă există interes din partea dumneavoastră, am să revin și asupra programului de lucru. Raportul, așa cum a menționat domnul președinte, constă în patru volume. Aici, în șapte minute cât mi-au mai rămas, mă voi putea concentra doar asupra unor mesaje principale. Nu, voi, nu mă voi adresa pe partea de capacitarea consumatorilor, mă voi referi mai degrabă strict la piețe și puțin și pe partea de retail. Este un raport uh, elaborat împreună cu Consiliul Reglementatorilor Naționali. Primul rezultat pe care aș dori să vi-l prezint se referă la ceea ce noi, când mergem acasă seara, ar, pe, pe noi ar trebui să ne preocupe, adică prețul pe care îl plătim. Și în 2018 am asistat la inversarea unei <clears throat> tendințe uh, din anii precedenți și anume uh, reîncrește reînceperea creșterii componentei de energie din cadrul facturii, care scăzuse până în 2017. Și aici, pe partea asta din componenta prețului, furnizorii care se află în concurență pot să concureze. Această tendință însă a fost inversată în 2019. Ce mai vedem de aici în partea de jos, cu galben, este prețul uh, angro, iar cu verde prețul uh, final. După cum vedeți, aceste prețuri sau linii nu au corelat în trecut, ceea ce înseamnă că consumatorii nu au beneficiat de reducerea prețurilor angro la care am asistat în ultimii ani. Se pare că acest lucru uh, se schimbă în momentul de față, însă va trebui să vedem dacă această competiție uh, în creștere va fi confirmată. Aș dori să mă concentrez acum pe piața, dacă mai doriți, mă concentrez pe piața în detaliu mai încolo. Acum piața angro. Constatăm îmbunătățirea funcționării pieței gazelor și aici vă dau câteva cifre care arată acest lucru. Chiar dacă Imaginea în Europa este destul de diferită și există jurisdicții diferite în funcție de nivelul de lichiditate și nivelul de funcționare a piețelor de gaze. Cu cât e culoarea mai închisă cu care este reprezentată respectiva țară, cu atât mai bine funcționează piețele angro. Am asistat la îmbunătățirea funcționării pieței angro în Spania, Italia, Austria dar vedem și alte huburi de gaze care uh, încă se luptă să iasă la liman. Dacă ne uităm la lichiditatea piețelor forward, uh, pe unde e nevoie de o mm, asigurare, vedem uh, de ce în Olanda și în uh, Regatul Unit funcționează mai bine aceste piețe. Deci progrese s-au înregistrat, dar nu peste tot. Asistăm însă și la convergență în ceea ce privește costurile de achiziție. Pen și dacă ne uităm la tendința din ultimii ani, începând din 2013 până acum, avem o tendință de convergență. Pe această hartă, care îmi place foarte mult, când galben sunt acele jurisdicții care în costurile noastre de achiziție diferă cu mai puțin de un euro pe kilowatt-oră în comparație cu TTF, principala piață angro din Europa. Albastru deschis e o variație de 1 la 3 euro și albastru închis peste 3 euro. Și după cum vedeți, e din ce în ce mai galbenă harta interesant este că uh, galbenul se extinde începând din centru, deci nu de acolo de unde provine gazul. Deci costurile de achiziție sunt mai degrabă afectate de <clears throat> concurență decât de apropierea față de furnizorul de gaze, ceea ce înseamnă că strategia europeană de stimulare a concurenței funcționează. Dacă ne uităm acum la tipul de beneficii pe care le aduce acest proces pentru consumator, vedem că există deja <clears throat> beneficii clare uh, care se cifrează milioane de euro începând din 2013 și care se datorează schimbării uh, mecanismului de calcul a prețurilor pentru contractele pe termen lung, astfel încât uh, consumatorii să poată beneficia de pe urma concurenței pe piață. Acum, uh, piața transfrontalieră. Uh, aici avem trei uh, grafice unde ne aflăm cu cuplarea sau conectarea în Europa și avem un total Europa Centrală și de Est, Republica Cehă, Slovacia și România, ca a doua piață, uh, gerând mai multă conectare între piețe, am generat și mai multă eficiență în utilizarea interconectorilor. Și aici avem uh, un grafic al utilizării infrastructurii în direcție opusă atunci când um, interesele pieții o cer. Acolo unde nu funcționează cuplarea piețelor, uh, electricitatea în continuare merge în direcția greșită. Când se fac progrese pe piață, uh, totuși, chiar dacă s-au făcut progrese, de fapt, uh, mai e loc de mai bine. După cum știți, Pachetul energie curată presupune ca cel puțin 70% din uh, capacitatea um, de interconectare să fie pusă la dispoziție. Acest lucru este crucial pentru că majoritatea capacităților uh, de la frontieră erau folosite pentru a degreva congestiile interne. Iată unde ne aflăm în momentul de față. Dacă ne uităm la calcula capacităților bazat pe NTC, ajungem la mult mai puțin de 70% în utilizarea interconectorilor. Dacă ne uităm la um, zonele prin care în achiziția se face pe bază de ce, situația este mult mai bună. va trebui ca această țintă însă să, să fie atinsă uh, începând uh, cu 1 ianuarie anul viitor. Aici este vorba de introducerea mecanismelor de capacitate care uh, vin în întâmpinarea preocupărilor de, care vizează siguranța aprovizionării. În majoritatea țărilor, însă astfel de mecanisme au fost aprobate și funcționează, chiar dacă astfel de preocupări nu există. Țările cu portocaliu și roșu sunt cele care implementează sau au implementat mecanisme de capacitate, chiar dacă conform evaluării ENSO-E nu există preocupări nici în 2020 și nu se previzionează nici până în 2025. În astfel de mecanisme de capacitate însă impun costuri consumatorilor. Haideți să vă arăt acum ce tipuri de beneficii a generat acest proces. Cu verde este estimarea noastră a beneficiilor deja realizate, care provin din principala piață. Sigur că mai putem acționa la nivelul um, tranzacționărilor uh, peste noapte și intraday. Și voi putea reveni la acest uh, lucru mai târziu. Pe siguranța provizionării s-ar putea interveni cu o reconfigurare a zonei celor care licitează. Aș dori să profit de această ocazie pentru că este <clears throat> ultima dată când sunt în fața dumneavoastră pentru prezentarea raportului de monitorizare a pieței, pentru a mulțumi Comisiei ITRE pentru susținerea de care am beneficiat întotdeauna din partea dumneavoastră, chiar deja dinainte de înființarea agenției. De aceea vă stau la dispoziție împreună cu colega mea Clara Poleti pentru <clears throat> întrebări. Mulțumim foarte mult, a fost o prezentare foarte interesantă. Vom începe cu coordonatorii din partea PP. Mulțumesc pentru prezentare și pentru modul în care ați condus această agenție și pentru bunele relații cu Comisia ITRE. Am două, trei întrebări. În primul rând, funcționarea pieței interne pentru gaze. Două întrebări aici. Unele dintre interconexiuni sunt întârziate mult și nu avansează Și aveți un raport unde monitorizați acest lucru. Care considerați că sunt principalele motive? Mă refer de pildă la peninsula iberică, Franța, Portugalia, Spania. Aceste proiecte trec dintr-un an în altul. Ce care este situația? A doua întrebare, în ceea ce privește conexiunile de gaze. cum ar putea fi folosite cum ar putea fi folosite rețelele de gaze pentru transportul unor gaze mai curate. Am văzut două situații în Europa. Cea din vest și Sud interconectate și noile state membre care nu mai sunt așa de noi, care încă au probleme cu piețele interne. Care este vi- evoluția viitoare astfel încât să avem o piață a energiei electrice complet interconectată. Și ultima întrebare legată de mecanismele de capacitate. Ați spus că unele țări care au implementat deja acest mecanism de capacitate nu aveau nevoie de el pentru că nu aveau probleme cu siguranța provizionării și acesta este unul din motive, sigur, pentru care consumatorii trebuie să plătească mai mult. Eu cred că, în general, trebuie să acordăm mai mare atenție consumatorilor, astfel încât să nu fie ei cei care să aibă de suferit tot timpul. Mm, sigur că trebuie să preață, plătesc un uh, preț uh, echitabil și acolo unde sunt măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice, um, sunt o componentă pe care trebuie să o plătească și consumatorul, dar nu neapărat și suprataxe și cred că toată partea de energie Trebuie să acordăm o mai mare atenție nevoilor consumatorilor și mi-aș dori un comentariu din partea noastră în această privință. Mulțumesc foarte mult! Coordonatorii au 3 minute pentru intervenții, membrii câte 2 minute. Din partea SND acum aveți cuvântul. Thank you for the presenting. Mulțumesc pentru această prezentare. Aș vrea să mă refer la secțiunea din raportul dumneavoastră care se referă la prețurile electricității. Din 2008 încoace, spune raportul, prețurile la curentul electric pentru menajuri au crescut în medie cu 28,4% la nivel nominativ. Creșterea diverselor uh, cheltuieli, inclusiv cele cu cotele obligatorii de energie regenerabile, sunt uh, considerate a fi unul dintre principalele motive pentru uh, această creștere a prețurilor, având în vedere noul acord verde și faptul că se vă vor promova tot mai mult implementarea energiilor regenerabile, aspect uh, foarte pozitiv. Mă întrebam și vă întreb ce impact, impact va avea acest lucru asupra veniturilor medii ale menajelor, mai ales acolo unde situația este dură din punct de vedere economic și mă întrebam cum anume va fi tratată această provocare. Au fost deja analizate, identificate soluții pentru a inversa tendința aceasta, vor fi uh, introduse noi instrumente în pachetul energiei curate pe 2019 și vor fi ele suficiente, de fapt, pentru uh, a remedia situația. Ați discutat și anumite linii directoare pentru a sprijini uh, Um, autoritățile de reglementare naționale pentru a proteja consumatorii de creșterea prețurilor la curentul electric și la modul mai general este o întrebare pentru domnul director desemnat al ACER. Cum anume vedeți acest rol în implementarea noului acord verde? De la Renew, domnul Peter, Petersen. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur să vă văd, domnule Potocnic, și vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră în promovarea integrării europene. Toate aceste sarcini extrem de importante pe care le-ați avut uh, în rolul dumneavoastră sunt uh, salutate. Vreau să vă uh, felicit pentru acest rol pe care l-ați jucat. Din uh, cifrele pe care le-ați prezentat, uh, văd anumite motive de optimism. Mă refer acest ultim raport cu privire la integrarea continuă a piețelor. Însă aș vrea să vă întreb trei uh, lucruri. Poate veți putea să-mi spuneți mai multe cu privire la costurile neintegrării. Ați avut câteva slide-uri foarte interesante în prezentare, dar poate că ne veți putea prezenta mai multe despre felul în care uh, Ehm, se transpun aceste beneficii, s-ar transpune în practică dacă ar fi să colaborăm cu toții ehm, mai îndeaproape unii cu ceilalți. Vă rog să elaborați dacă se poate. Bugetul este mereu o, o problemă, asta fiind o altă întrebare pe care o să o vă pun, și ar fi foarte important și relevant pentru comisie să audă din partea dumneavoastră care ar fi implicațiile actualului ehm, buget și cum anume anticipați dumneavoastră uh, posibilitățile agenției de a-și îndeplini pe viitor rolul, având în vedere situația prezentă. Este important să avem o înțelegere comună a mandatului dumneavoastră, a muncii depuse și a problemelor care v-ați confrunta în cazul în care s-ar prelungi uh, bugetul actual. Vă rog să spuneți um, câte ceva și despre asta și, iată, în cele din urmă ne aflăm, după cum știți, în uh, pline discuții și evaluarea PCI-urilor. Este un subiect de mare interes pentru noi uh, toți. Am avut discuția asta și cu comisia numai cu câteva săptămâni, la nivelul comisiei noastre și uh, vom mai repurta și în cadrul uh, altor foruri. Mă întrebam care ar fi percepția noastră cu privire la lista actuală de PCI-uri, având în vedere echilibrul pe care trebuie să-l identificăm pentru a putea să întrunim ambițiile acordului de la Paris la nivel climateric, de asemenea, care ar fi impresia dumneavoastră, lumina experienței pe care o aveți cu privire la pci uri Suntem sau nu uh, pe drumul cel bun sau ce ar trebui să facem pentru a ajunge acolo unde trebuie să ajungem? Mulțumesc, domnule Potocnic, în orice caz. Ca... verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Potocnic aveți o sarcină dificilă și ați îndeplinit-o așa cum se cuvine de-a lungul uh, anilor. Cu fiecare ciclu vin noi provocări, avem acordul verde european, care este atât o provocare cât și o oportunitate de fructificat. Însă, înainte de a trece la acest subiect, va trebui să discutăm și despre plecarea Regatului Unit uh, din uh, Uniunea Europeană și uh, Vreau să discutăm și despre implicațiile pe care acest fapt le are. Agenția are mai multe obligații, asigurarea transparenței pieței, a monitorizării, prevenirea fraudei și abuzurilor uh, sub um, prevederile regulamentului REMIT, dar am văzut că în ultimii ani lipsa de resurse nu a permis o respectare integrală a acestor uh, sarcini Parlamentul a fost înștiințat care au fost activitățile dumneavoastră, suntem recunoscători pentru asta și v-am sprijinit în căutarea bugetului, a personalului pe care, de care aveți nevoie. Și uh, Regatul Unit a contribuit atât la proceduri cât și la resurse, însă se pare că acestea uh, vor pleca odată cu Brexitul. Nu e limpede dacă, dacă Regatul Unit va rămâne în cadrul REMIT și uh, în uh, cadrul pieței energetice. Știu că nu de mult agenția a purtat discuții cu privire la generarea unor resurse proprii prin colectarea de cotizații din partea piețelor și a participanților la piață pentru a putea să ofere servicii de monitorizare și uh, aferente funcționării pieței, însă mă întrebam care, este, care ar fi pașii necesari de pe acum înainte pentru a permite ACER să colecteze asemenea cotizații din partea participanților la piață pentru a putea participa la piața energetică, pentru a participa la integrare și transparență. Și la modul general, cum ați evolua, evaluat dumneavoastră impactul Brexitului asupra transparentei, transparenței pieței în cadrul Uniunii Europene? Și un aspect secundar ar fi uh, inclusiv uh, datele de care dispune Regatul Unit uh, vă vor fi în continuare disponibile sau va fi creat un fel de baraj, un blocaj, un zid uh, odată cu ieșirea Regatului Unit din UE. Deci aș dori câteva precizări în acest sens și din perspectiva funcționării organizației dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează coordonatorul ID Domnul Carpau, dacă doriți să luați cuvântul. Nu? Foarte bine. Grupul meu politic urmează. Eu sunt coordonator pentru acest grup și aș adresa două întrebări spontane. Întâi și întâi am observat o ușoară critică cu privire la piețele um, de mecanismele de piețele de desfășurare a capacității, care prezintă anumite particularități, schimbarea mixului energetic și așa mai departe. Mă întrebam, prin urmare, dacă identificați cu adevărat o nevoie de a stabili, de a dezvolta asemenea piețe de capacitate. Și vorbind despre aspectul cazului, știți că ne preocupă siguranța aprovizionării, viitorul acestei resurse, dar siguranța aprovizionării este unul dintre aspectele care vizează și piața interă, dependența mai precis, distor- distorsionarea eventuală a piețelor, pe care o creează o dependență prea puternică față de un singur furnizor, mai ales în anumite regiuni din Europa de Est, Germania și așa mai departe. Cum anume privește agenția dumneavoastră acest aspect, cum reacționează la această situație cum o evaluați dumneavoastră și așa mai departe. Iată care sunt întrebările mele. Intervenție fără microfon. Avem uh, doi colegi care doreau de asemenea să ia cuvântul. Haideți să vedem ce doresc să ne spună colegii noștri. Domnul Blos din partea verzilor are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Potocnic, pentru faptul că ne-ați oferit atât de multe informații cu privire la activitatea dumneavoastră. Am um, o întrebare cu privire la folosirea conductelor de interconectare. Utilizarea acestora a devenit mai eficientă, acești, uh, aceste conducte de interconectori fiind folosite pentru comerțul cu electricitate. Din câte am priceput, tehnicienii cu care am discutat eu în uh, Germania, îmi spuneau că foloseau înainte vreme aceste conducte de interconectare pentru stabilizarea rețelei în bună parte și dacă nu se mai poate face acest uh, lucru de acum înainte, pe baza acestor sisteme, vor folosi măsuri de redistribuire și până la, până la sfârșitul uh, procedurii, până una alta, prețurile pe care le vor plăti consumatorii vor fi mai mari, uh, dincolo de uh, diferitele alte taxe, cum ar fi cele referitoare la disponibilitatea netă, cheltuielile consumatorului vor crește. Mă întrebam uh, așadar cum uh, priviți dumneavoastră această evoluție. Mulțumesc foarte mult. Domnule Blos, vă rog. Doream să vă răspund uh, vreau să pun o întrebare puțin mai târziu în următoarea sesiune. Haideți atunci să trecem la sesiunea de răspunsuri. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, foarte interesante cu toate. Am să răspund în ordine, doamna Cavalio. Ați început uh, cu o referire la piața internă a gazelor și mă întrebați de ce nu avansează proiectele de resort. Ați indicat faptul că se monitorizează progresul și an de an se uh, descoperă că aproximativ jumătate, chiar mai puțin recent, din proiectele respective sunt fie întârziate, fie reprogramate. Mai multe motive există în spatele acestui fenomen. Se identifică în continuare uh, situația permiselor eliberate ca fiind unul dintre momentele în care apar asemenea întârzieri. Uh, regulamentele privind infrastructura impun doar un maxim de doar 3,5 ani pentru etapa de acordare a permiselor. Nu știm, nu știm dacă acest uh, lucru se respectă peste tot. În alte circunstanțe există anumite rezerve din, pricin, din partea autorităților naționale cu privire la utilitatea proiectelor. Am avut și un exemplu în acest uh, sens în regiunea europeană de sud-est, acolo unde un proiect nu sporește, pare să, capacitatea netă și uh, în conformitate cu metodologia actuală nu se consideră a avea o valoare netă pozitivă beneficii nete concrete. Există și o metodologie concretă legată de gaz, o serie de metodologii care uneori nu pot estima foarte concret beneficiile. Costurile proiectelor nu sunt furnizate, cel puțin în domeniul public, și dacă nu dispui de costuri, e greu să faci o analiză de costuri, uh, respectiv beneficii. Există deci mai multe motive pentru care aș spune că proiectele de, de acest gen uh, se află într-o situație de blocaj, în speță situația permiselor utilizarea infrastructurilor actuale eh, pentru gaze pentru de eh, carbonizată este următoarea provocare pe care va trebui să o înfruntăm. Trebuie să pricepem în ce măsură asemenea infrastructuri vor putea să fie utilizată pentru transportarea de hidrogen sau altor tipuri de gaze de carbonizate, dacă va exista o etapă de tranziție de-a lungul căreia va fi necesar să dispunem de mai mult de o rețea va trebui să vedem acest aspect și să privim asta cu preocupare din pricina costurilor implicate. Deci, uh, trebuie să ne gândim la cum putem folosi mecanismele de care dispunem pentru a sprijini tranziția. De aceea, cred că următoarea propunere legislativă a Comisiei, încă nu pot vorbi despre o comisie care încă nu există, evident, și nu o să pot vorbi oricum în numele Comisiei, dar pot să vă spun că, din câte am auzit, cel puțin Comisia actualmente se gândește la propunerea anumitor măsuri de decarbonizare, care până la urmă va fi și viitorul uh, sectorului gazelor și al infrastructurilor de resort. Ați comentat câte ceva și despre situația și dezbinarea est-vest. Dar pe piață, la nivelul electricității cel puțin, nu există această segregare. Există două arii care ar trebui să fie fuzionate. Momentan, această fuzionare pentru uh, for, cele patru MMC-uri, cele cu maro de pe harta noastră, așteaptă etapa de implementare în regiunile de bază, regiunile core. Deci această etapă va veni cât de curând Nimic nu ar uh, împiedica o fuzionare a acestor regiuni odată ce va fi finalizată și tranziția în etapa de vest. Pentru situația uh, gazelor lucrurile nu stau chiar atât, maturitatea este mai mare în anumite, în anumite piețe vestice, în țările de jos, de pildă, într-o bună parte a, a continentului, a pieței britanice, anumite piețe din față de alte piețe din Europa de Est, care se bazează în continuare pe surse mai puține la, num- la număr de aprovizionare cu gaz. Spuneați că consumatorii sunt cei care plătesc și am să răspund pe această cale și la o altă întrebare cu privire la mecanismele de asigurare a capacității, fiindcă există anumite costuri. Noul pachet impune anumiți pași până când un mecanism de asigurare a capacității trebuie implementat. Unul dintre acești pași, principalul, este că trebuie să existe o concertare, o preocupare mai bine spus, care nu poate fi tratată pe alte căi, prin intermediul pieței. Și aceasta este evaluarea pe care o realizăm actualmente. Vrem să vedem, de pildă pe perioada 2020-2025, ar exista preocupări care să justifice constituirea mecanismului de asigurare a capacității, fiindcă odată ce acesta este asigurat, fără o justificare concretă, vor putea fi uh, impuse costuri suplimentare pentru consumatori. În ceea ce privește prețurile distribuției cu amănuntul, faptul că au crescut cu 23% și ce ne putem uh, aștepta din partea surselor regenerabile de energie și decarbonizării. Energia regenerabilă ajunge la o paritate pe piață în multe țări. Cele care de care dispunem actualmente ar putea să nu adauge costuri suplimentare și nu este o judecată de valoare. Energia regenerabilă și tipurile de energie regenerabilă din trecut uh, nu aveau aceeași situație. Prin urmare, vedem uh, că avem o perspectivă de zero costuri suplimentare pentru actualele tipuri de energie regenerabilă, un lucru foarte bun, asta înseamnă și economii la nivel de costuri. Și de aceea trebuie să luăm în calcul faptul că decarbonizarea ar putea să crească costurile la nivel general, dar poate că energia regenerabilă nu ar impune aceleași costuri suplimentare ca în trecut. Momentan n-am făcut încă o evaluare în acest uh, sens și nu e de mandatul agenției, uh, nu ține de mandatul agenției să propună linii directoare în acest uh, sens. Monitorizăm situația și statele membre vor decide cum anume doresc să sprijine aceste aspecte. Domnul Peterson vorbea despre costurile de neintegrare. Am undeva o diagramă. Aici, dacă ne uităm la partea roșie, avem acolo costurile de neintegrare, cu alte cuvinte, beneficii pe care am putea să le oferim consumatorilor dacă am fi în măsură să finalizăm procesul de integrare. În head market am uh, indicat că există undeva un miliard de euro anual Um, ce ar putea fi obținute prin cuplarea adecvată a pieței. Există în continuare uh, marjă de ameliorare de aproximativ 20-30%, direcționare zone neadecvate. Există și anumite zone în care ar trebui să analizăm designul pieței, asta se vede și din această imagine, beneficii pe care dacă am putea să le obținem prin tratarea acelor regiuni într-un mod adecvat, ar uh, putea fi obținute. Deci am putea oferi beneficii și consumatorului uh, final. Aș sublinia faptul că conceperea pieței noastre a electricității este de departe cea mai ambițioasă din, lumă, din lume, din uh, perspectiva acoperirii geografice, a gradului de integrare a pieței, a piețelor și adesea auzim și despre um, PJN, Germania și Polonia, cu alte cuvinte, dar avem de-a face, de fapt, în acest context cu un mandat uh, mult mai uh, mare. PJN funcționează foarte bine, însă uh, noi avem o piață chiar mult mai ambițioasă decât atât. To, uh, to consumers. Um, the budget issue. Problema bugetului. Ați lucrat împreună cu noi la asta și mulțumim Parlamentului care ne-a sprijinit până la capăt. Sunt două probleme. Una o reprezintă banii, cealaltă oamenii. În cazul REMIT, supravegherea pieței de electricitate, am încercat să uh, ne descurcăm cu ceea ce ne-a oferit piața. Unii colegi uh, <clears throat> nu prea ne dau informații. <clears throat> Supraveghem în prezent cam 20% din piață din această cauză. Nu spunem care 20%, dar <clears throat> trebuie să mărturisesc că remit nu a fost pus în aplicare așa cum ar fi trebuit. Am spus întotdeauna că mai avem nevoie de mai multe pentru asta. Alte costuri, eh, am văzut că unele administrații naționale, unele organisme naționale au impus amenzi 5 milioane, cred, anul trecut am avut una în septembrie anul acesta, iarăși încă una. E tipul de comportament pe care nu-l dorim în piață și pe care dacă îl observăm și îl sancționăm, ă, funcționează și ca ă, descurajare. Sunt foarte bucuros că pentru partea de piață pe care o putem supraveghea nu uh, avem probleme mai mari. Suntem uh, cu probleme similare colegilor din Statele Unite. Dacă ne uităm la aceste noi sarcini în, slujb, în uh, uh, că agenției, cred că nu o să putem să ne descurcăm foarte bine, nu o să facem o treabă bună. Colegii mei sigur vor încerca uh, dar acum există o nepotrivire între nivelul de ambiție și resursele de care dispunem. După cum știți, am cerut resurse suplimentare, cam 40 de membri de ai personalului. Parlamentul ne-a sprijinit să vedem ce spune și Comisia. De fapt, uh, scuze, să vedem uh, ce reiese din uh, trialog la propunerea Comisiei pentru un număr, o creștere, dar mult mai uh, scăzută decât ce cerusem noi. La PCIs și ambițiile acordului de la Paris este o tranziție care trebuie gestionată. Există infrastructură în uh, gaz și electricitate care poate fi folosită. Unele PSI-uri uh, pot să sprijine integrarea energiilor regenerabile, și încercăm, cum vă spuneam, să împăcăm nivelul de ambiție stabilit uh, de Europa cu obiectivele uh, acordului de la Paris. Domnul Cam întreba ceva de Brexit. A, da. Ei bine, ce se va întâmpla depinde de termenii înțelegerii. Uh, un Brexit fără acord înseamnă că închidem uh, conexiunile în ziua în care se uh, în care intră în vigoare uh, Brexitul. Și nu e niciun eufemism. Actualmente avem o multă comerț cu energie cu Regatul Unit, probabil că acest lucru uh, va mai rămâne o vreme posibil, dar n-aș putea să vă spun uh, e în funcție de termenii în care Regatul Unit uh, până la urmă părăsește Uniunea. Domnule președinte, ați vorbit, ați spus ceva de dependența de gaz. Într-adevăr, situația s-a îmbunătățit dramatic în ceea ce privește capacitățile și interconectările interne din 2009 încoace, de la criza financiară. E vorba în primul rând de uh, gazele rusești, desigur, dar avem și uh, mai multe surse, adică urmărim avem uh, unități de măsurare a uh, felului în care funcționează piața. Um, în general, uh, sursele sunt diversificate, dar mai avem încă o moștenire a acestei atitudini de aprovizionare dintr-o sursă unică. Uh, analizăm felul în care piața disfuncționalitățile de piață pot fi rezolvate. Uh, noi din 2015 am propus un set de măsuri care ar putea fi folosite pentru monitorizare și, dacă se găsesc probleme, pentru remedierea acestora. N-am uh, văzut prea multe rezultate. N-am văzut o mare număr de fuziuni, de regiuni pentru a diversifica aprovizionarea. Și mai era o întrebare, ultima din partea doamnei Calms. E o problemă aici. Cât uh, din capacitatea de interconectare este folosită pentru comercializare? V-am arătat uh, rezultate. Cred că acest uh, diapozitiv se refera la uh, utilizarea eficientă a ceea ce avem disponibil și în comparație cu ceea ce avem de fapt. Aici e vorba de un echilibru. Încercăm să folosim comercializarea în cât mai mare măsură, dar nu este o uh, operațiune pe care să ne bazăm în mod constant. Este o uh, modalitate de a echilibra cererea și oferta. Parlamentul și Consiliul au decis acel uh, procent de 70%. E aproape de un echilibru optim, însă încă nu putem spune când uh, cu precizie va fi Uh, atins uh, un echilibru ideal. Um, și acest lucru s-a tot spus. Capacitățile pentru comercializare sunt mult sub cele care ar putea fi puse la dispoziție în condițiile păstrării siguranței uh, alimentării. Da, Vreau să mă mai refer la o uh, chestiune, rolul Acer în implementarea Green Deal. Cred că Acer este agenția de cooperare între uh, autoritățile de reglementare și uh, rolul ei devine din ce în ce mai important pe măsură ce avem nevoie să modificăm, uh, să creștem viteza de schimbare în sistemele noastre energetice, dar schimbarea trebuie să înceapă la nivel național și vreau să știu ce soluții sunt destul de flexibile ca să uh, satisfacă nevoile pe plan național, dar să ajute și piața să funcționeze de o manieră eficientă. Deci trebuie să coordonăm nivelul european cu cel național și aici uh, Acer a lucrat foarte eficient pentru că se ocupă de funcționarea piețelor existente cu perspectivă pe termen foarte scurt. Iar acum trebuie să venim cu o uh, atitudine pe termen lung, cu semnale către piață pe termen lung uh, și în asta văd că dezvoltarea infrastructurii ar putea să joace un rol foarte important, uh, mai ales în ceea ce privește gazele și noile surse de gaze. De asemenea, uh, se poate realiza o mai bună integrare a diverselor surse de energie. Thank you. Mulțumim pentru prezentare. Vă mulțumesc și eu, domnule Potocnic. De 9 ani eh, lucrăm împreună Okay, then we go to the next point, and it is a statement by the... Trecem la următorul punct de pe ordinea uh, noastră de uh, zi. E vorba de un schimb de vederi cu uh, noul director desemnat, domnul Christian Zinglersen al ACER. Uh, so Mr. Christian Zingelsen is ACE Director Designate. Uh, bine ați venit, domnule director desemnat. Uh, vreau să vă reamintesc că bordul administrativ ACER l-a desemnat pe domnul Zinglerson ca director al agenției pe un termen de 5 ani care începe la 1 ianuarie 2020 în conformitate cu articolul 23 al regulamentului ACER din 2019, regulamentul 942. Dânsul, uh, înainte de a uh, prelua funcția, a dorit să facă o declarație în fața comisiei noastre și o să facem și un uh, schimb de vederi în legătură cu prezentarea dumneavoastră. Vă dau acum cuvântul, domnule Zinglersen. Aveți 10 minute la dispoziție. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentului. Pot să spun cu toată sinceritatea că de-abia așteptam acest uh, moment. Uh, de ceva timp încoace știu că există un angajament foarte mare pentru integrarea uh, energetică aici la Parlament. De fapt, uh, pentru mine e ca o întoarcere acasă. Acum 15 ani am lucrat la Bruxelles, la reprezentanța permanentă a Danemarcei, ocupându-mă de Parlamentul European și uh, petrecând destul de mult timp uh, între membrii Comisiei ITRE de atunci. Stăteam, bineînțeles, pe băncile din fundul sălii Pot să vă vorbesc uh, pe scurt despre viziunea mea de, pentru uh, Acer și uh, despre sarcinile pe care le prevăd pentru agenție de ordin imediat sau pe termen lung, unele uh, care pot avea uh, impact semnificativ asupra, asupra pieței uh, energetice. În primul rând, așa cum a arătat, cred, și punctul anterior de pe ordinea noastră de zi, cred că rolul uh, Acer este acela de a aduce o integrare mai mare a pieței energetice în Europa și aș spune uh, într-o singură uh, frază această misiune. E vorba de o creșterea încrederii în dependența reciprocă în uh, sprijinul reciproc. Cred că aici uh, are Acer un uh, rol crucial. Rolul agenției va crește pe viitor și este de la sine înțeles de, că decarbonizarea este un val în creștere în Uniunea Europeană și cu acesta vom, vom fi nevoiți să sprijinim uh, și să premiem uh, soluțiile eficiente din punct de vedere al costurilor. Iar una dintre aceste soluții este creșterea integrării piețelor naționale. Pentru asta e nevoie de încredere și de credință că o să funcționeze. Deci aceasta este sarcina noastră în următorii ani, iar Acer cred că are uh, cea mai uh, importantă misiune. Câteva dintre sarcinile cu care ne confruntăm acum uh, vom încerca să construim această încredere în dependența reciprocă. În cadrul, în sectorul electricității vom încerca să implementăm coduri de rețea și să Um, regionalizăm uh, eforturile de planificare al operatorilor naționali și să avem uh, uh, scopuri, obiective regionale pentru adecvarea generării, pentru um, adaptarea generării. Pe gaz, Europa a făcut progrese mari în ceea ce privește funcționarea pieței o să avem un rol în scădere, pentru că cererea de gaz e în scădere în Europa și probabil că vor mai fi niște chestiuni de reglementare, precum tarife, um, și probabil uh, închiderea anumitor uh, facilități, dar probabil că vor apărea și noi uh, oportunități pentru gaze, pentru, odată cu diversificarea Um, surselor de gaz. Pe partea de infrastructură, sarcina noastră, la care am, uh, ne-am referit și mai devreme, este că am vrea să vedem uh, proiecte de infrastructură pentru transmisia de electricitate, uh, de gaz și de regenerabile pe care le putem încuraja prin interconectare. De asemenea, mă aștept ca PCI să se concentreze și pe eforturile de distribuție la nivel local. Iar în ceea ce privește problema REMIT și transparența pieței menționată mai devreme, consider că este crucială pentru a menține încrederea în piața integrată și cred că va fi din ce în ce mai greu ca entități individuale să exercite putere pe piață, pentru că detectarea acestei atitudini va fi din ce în ce mai dificilă pe viitor. Am văzut că uneori se înregistrează până la 3 milioane de uh, contracte de, de livrare pe zi, iar acest număr este în creștere în medie. Deci, în același timp în care Acer se va confrunta cu aceste lucruri, trebuie să recunoaștem că problemele trebuie rezolvate într-o perioadă de schimbări fără precedent în domeniul energetic. Toate sectoarele economice, de altfel, trec prin schimbări semnificative și energia nu reprezintă nicio excepție. O să fie nevoie de mai multă integrare. Decarbonizarea este o provocare, dar și o ocazie pentru noi și toate sistemele presupun, vor fi mai descentralizate pe viitor. Deci, cam asta ar fi schimbările care vor uh, pune Acer și autoritățile de, reglament, da, de reglementare de la nivelul statelor membre în uh, fața unor provocări uh, fără precedent. Trebuie să fim deschiși însă la schimbare cred că e vorba de vreo două echilibre majore care trebuie atinse în viitor. În primul rând, de un echilibru în, uh, al rolului la nivel continental al piețelor, sperăm că un rol benefic, trebuie să crească diversitatea uh, și integrarea de la nivel local în sus. Uh, un echilibru în acest sens va fi uh, o chestiune cheie și nimeni nu poate să prezică cum uh, e mai bine să procedăm. Dar recunoașterea că e nevoie de, aceast, de acest echilibru uh, deja e un pas înainte. Al doilea echilibru, uh, apropo de ce spunea cineva mai devreme, cred că trebuie să atingem un echilibru între rolul piețelor foarte eficiente și rolul planificării și coordonării în domeniul infrastructurii în contextul ambițiilor uh, foarte mari de decarbonizare. N-ar trebui să vă pretind că știu eu cum va arăta acest echilibru peste 5, 10, 15 ani, dar este un lucru pe care încercăm să-l păstrăm la Acer împreună cu autoritățile naționale de reglementare. Și acum, către final, uh, am enumerat câteva dintre sarcinile noastre într-o perioadă plină de provocări. Să vedem care sunt și câteva dintre implicațiile organizatorice pentru Acer, care s-a schimbat și el de când am preluat eu uh, mandatul. În primul rând, trebuie să asigurăm o abordare foarte colaborativă în cadrul uh, instituției cu toate autoritățile naționale, dar și cu alte părți uh, interesate. În al doilea rând, uh, trebuie să avem o deschidere către schimbare, să privim spre viitor, să nu ne fie teamă de viteza cu care se schimbă lucrurile în jurul nostru, să ne adaptăm la schimbare și apoi să îi angajăm, să-i atragem în acțiune pe toți factorii implicați. Uneori trebuie să îi convingem că um, ceea ce încercăm să facem este foarte semnificativ. Uh, trebuie să dezbatem toate problemele care apar și, nu în ultimul rând, uh, problema resurselor. Cred că cu atâtea schimbări în domeniul energetic în Europa și cu um, aceste soluții pe care contăm foarte mult uh, pentru atingerea ambițiilor de decarbonizare, Acer acum uh, are o problemă cu resursele, o problemă îngrijorătoare care ar trebui uh, rezolvată și am să închei prin a vă spune cât de mult apreciez uh, contribuția Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră uh, la promovarea activității noastre. Văd că deja mi-am depășit timpul uh, de vorbire cu câteva secunde. O, ultima frază pentru a îi mulțumi domnului Potoșnic pentru eforturile sale Uh, în slujba Acer și pentru angajamentul său cu Parlamentul European pe toate aceste uh, teme. Împreună vom uh, încerca să construim pe moștenirea colaborativă pe care ne lasă domnul Potoșnic. Um, Ce scuze că am depășit timpul și sper să lucrăm bine împreună. Mulțumesc foarte mult. Înainte să începem discuția, aș dori să Urez bun venit unui uh, grup din Portugalia. Bun venit uh, în Parlamentul European. Sunt uh, vizitator invitat de doamna Cavaliu. Bun venit la Comisia I3, așadar. Și apoi începem tocmai cu dumneavoastră, doamna Cavaliu. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Domnule Zingelson, vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră. Ați menționat care sunt provocările și sunt multe care vă așteaptă supravegherea pieței, cimentarea încrederii, asigurarea siguranței aprovizionării, digitalizare, combinarea tuturor obiectivelor principale ale agenției uh, cu noile provocări ale decarbonizării, însă pentru mine a spus ceva la final care pentru mine va fi un lucru dificil și care și pentru care nu există încă soluții tehnice complete și anume combinarea echilibrului continental cu cel local și cu soluții flexibile. Și este important pentru că pachetul energie curată a introdus capacitatea consumatorului și posibilitatea ca consumatorii să își producă propria energie și să o revândă și posibilitatea ca aceștia să creeze comunități energetice, ceea ce poate reprezenta o soluție importantă nu doar pentru parcuri industriale, parcuri tehnologice, ci pentru găsirea unor soluții tehnice mai curate în manieră descentralizată și cu această capacitare energetică am demarat ceva simbolic, pentru că amplasăm oamenii în centrul politicii noastre. Și atunci când vorbim despre energie, este o noutate în pachetul energetic, dar va fi important să se facă așa cum trebuie. Partea tehnică nu e trivială și reglementatorii vor asigura interfața între cele două soluții și va trebui să o faceți bine și acordând încredere ambelor părți, astfel încât să nu avem această ruptură în sistem și să puteți continua într-o manieră credibilă, fără ca sistemul să aibă de suferit. Știu că la nivel de personal dispuneți de puține persoane, deci cum aveți de gând să gestionați agenția cu un număr redus de personal și având în vedere că aveți o misiune atât de complicată în Europa, astfel încât să asigurăm și o energie accesibilă pentru consumatori. mulțumesc foarte mult în numele socialiștilor și democraților, domnul Guia, doamnă. Mulțumesc! Mulțumesc pentru activitatea pe care urmează să o întreprindeți. Bun venit în Comisia ITRE. Și voi repeta o întrebare pe care am adresat-o directorului. Vorbim de importanța implementării acordului verde. Sunt convinsă că ACER a jucat și va continua să joace un rol important în coordonarea autorităților de reglementare, însă aș dori să știu care este părerea dumneavoastră cu privire la modul în care intenționați să facilitați această coordonare pentru realizarea noului acord. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Domnul Petersen acum. Mulțumesc și domnul Singleton Felicitări pentru numire. Avem mari așteptări de la viitorul rol al ACER, la fel cum și predecesorul dumneavoastră a făcut treabă foarte bune și vă încurajez să colaborați cu această comisie pentru că probabil veți constata că această comisie și Parlamentul European în general este unul dintre prietenii cei mai apropiați pe care îi puteți avea și de aceea vă încurajez să mențineți o cooperare cât se poate de strânsă cu noi, ca și predecesorul dumneavoastră de altfel. Evident că agenția are de jucat un rol foarte important în a duce țările la oaltă și în a genera beneficii, așa cum rezultă și din raport. Rolul agenției este cheie pentru a asigura beneficii pentru consumatori și asta se poate face prin stimularea integrării. În plus, consider că ACER poate juca un rol și ca consultant independent pentru a traduce oarecum aceste chestiuni tehnice foarte dificile atât pentru parlamentar, dar și pentru publicul mai larg. Și cu aceste observații, bun venit și așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Domnul Blos, acum din partea versiilor Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori, în primul rând, să vă felicit pentru noua funcție în care ați fost numit. Este una importantă și uh, avem nevoie să fiți uh, eficient pentru a putea realiza tranziția energetică. Aș avea um, o întrebare specifică cu privire la licența pentru date deschise. În licență se prevede că datele relevante pentru piețele de gaze și electricitate sunt disponibile și utilizabile uh, de către toți, dar date importante precum prețurile spot nu sunt disponibile și asociațiile de comerciat spun că ar, fi, ar ține de modelul de afaceri, ceea ce creează bariere masive pentru, de intrare pe piață pentru inovatori. Deci problema este că datele sunt disponibile, dar nu sub licența deschisă. Și vreau să vă întreb dacă sunteți la curent cu această problemă. Vă dați seama dacă această chestiune creează bariere pentru noi actori și cum vă propuneți să eliminați aceste bariere? Asta a fost întrebarea și vroiam să vă întreb și ceva personal. Spuneați că trebuie găsit echilibru între piața, piața continentală și diversitatea locală și piețe eficiente și planificarea infrastructurii. Și aș dori să ne spuneți de ce anume considerați că este nevoie. E interesant că vorbiți și despre scăderea cererii pentru gaze și trebuie să ne gândim la scoaterea din uh, uz. Avem și o listă de proiecte de interes comun în care sunt enumerate și proiecte de infrastructură pentru gaze. În ce măsură credeți că are rost așa ceva. Mulțumesc foarte mult. Din partea grupului ID se pare că nu este nimeni. Mm, și urmează atunci grupul ECR și mă voi, voi trece acum uh, la calitatea de coordonator al grupului. Vorbeați de prețuri. Domnul Potocnic era oarecum optimist, spunând că dacă se dezvoltă regenerabile, prețurile nu vor crește. Dar dacă ne uităm în raportul dumneavoastră, constatăm că începând din 2008, prețurile finale pentru consumatori la gospodării au crescut cu 28%. Și avem și date cu cum că în Grecia 35% din gospodării nu își permit să plătească utilitățile. La fel și 30% dintre bulgari. Și atunci, întrebarea mea e dacă obiectivele noastre politice nu sunt din ce în ce mai uh, departe de realitățile uh, sociale, pentru că aceste probleme mm, se regăsesc și în Italia, unde vorbim de 40% dintre italieni, la fel și în Spania și așa mai departe. Trecem acum la ceilalți vorbitori. Uh, domnul Piper acum. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea pentru numire, noua misiune care vă așteaptă. Dacă ați mai fost vreodată în comisia noastră, știți că avem misiunea să facem uh, reclamă pentru Europa când suntem acasă, în rândul cetățenilor și uh, în rândul companiilor. Din această perspectivă, raportul dumneavoastră este unul foarte teoretic. Am înțeles, sigur, reglementare, mai multă transparență, lucruri pe care le înțelegi la nivel abstract că e necesar. Dar poate ne puteți spune unde se va Acer peste 10 ani și ce valoare europeană concretă considerați că puteți contribui cu strategia de la ACER? De fapt, ce vreți să realizați concret în următorii ani? Și de ce anume este nevoie din punct de vedere politic? Și dacă ne veniți cu o explicație care să poată fi înțeleasă și de cetățeni, atunci uh, vă vom uh, primi cu entuziasm răspunsul. Domnul Zoriniu urmează. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i urez um, bun venit domnului Singleton. Mult succes în această calitate. Acum vă aștept uh, cum considerați că sunt aceste 100, prime 100 de zile declarate necesare de către președintea Comisiei pentru a încheia un nou acord verde? Cum va trebui să fie structurat uh, acest program, ce linii de acțiune să includă, să sunt sigur că autoritățile de reglementare și mai ales cea europeană vor avea de jucat un rol important pentru asigurarea transparenței, adaptarea procedurilor, control și mai ales controlul consecințelor asupra prețurilor. Sunt în uh, Consiliul ACER știu ce se face acolo, știu că se uh, colectează foarte multe informații și de aceea consider că acordul verde pentru tranziția energetică și pentru stimularea competitivității va duce la distorsionari. Trebuie asigurat tratamentul echitabil pentru a nu se crea disfuncționalități pe piață. Această tranziție echitabilă trebuie gândită în așa fel încât să nu fie doar o să nu existe doar o compensare pentru uh, reducerea numărului de locuri de muncă, ci trebuie gândite și noi uh, modele, proiecte inovative, de pildă, care să poată avea un rol decisiv. Ce rol considerați că va avea acest nou fond de tranziție și acordul verde și pe ce direcție ați dori să amplasați acest sistem? Mulțumesc! Doamna Vai, să are cuvântul acum. Mulțumesc, stimate domnule director de semnă. Mulțumesc pentru introducere. Permiteți-mi o întrebare legată de implementare. cer scuze, că s-ar putea să fie aceeași întrebare ca a colegului meu, dar din altă perspectivă. Piața unică funcționează bine în mare, ceea ce înseamnă că concurența pe piața internă duce la prețuri mai mici și calitate mai ridicată. Asta e ideea pe piața unică. Este unul din instrumentele cheie ale Uniunii Europene. Însă, atunci când este vorba de energie, consumatorii europeni se confruntă cu cumpărarea energiei la un preț mai ridicat decât ceea ce se importă, ceea ce înseamnă că companiile noastre în special IMM-urile, se confruntă cu facturi mai mari decât ar trebui asta pentru că această discriminare funcționează în domeniul energiei și duce la prețuri mai mari. Și în pofida strategiei și intenției Uniunii Energetice. În cadrul compensărilor deținute în momentul de față de ACER, cum puteți să asigurați că implementarea deplină a pieței unice va putea fi realizată și care sunt uh, principalele obstacole în calea realizării acestuia. Mulțumesc foarte mult, doamna Paulus, acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Singerson, pentru Așteptăm cu interes colaborarea cu dumneavoastră. Aș avea o întrebare legată de rolul CER și a Consiliului Reglementatorilor atunci când, este, când apar neînțelegeri, să nu le spunem conflicte, între statele membre. Dat fiind faptul că vin din Germania, probabil considerați că formulez această întrebare din cauza Nord Stream 2, care este foarte controvers discutată. Mulțumesc și ultimul vorbitor este domnul Volkswagen. Mulțumesc, domnule Singleson, pentru prezentarea dumneavoastră interesantă. V-ați referit la marile transformări care au loc în sectorul energetic în ultimii ani și aș dori să vă întreb despre noul acord verde pe care îl propune în momentul de față Ursula von der Leyen. reducerea emisiilor uh, cu 50 la în comparație cu 1990. Eu cred că trebuie să fie minim 55% și cred că cum instituția noastră va avea un rol important de jucat. Dacă vrem mai multă energie regenerabilă, atunci avem nevoie de o mai mare integrare pe piață pentru a putea folosi energia eoliană sau solară acolo când apare un surplus sau un deficit în altă parte. De ce anume credeți că e nevoie din partea dumneavoastră de câtă integrare energetică avem nevoie și suntem pe calea ce bună dacă e să îndeplinim uh, obiectivele la care se referea Ursula von der Leyen. Ce trebuie să facem la nivel de integrare energetică? Ne puteți da câteva sfaturi în această privință? Și a doua întrebare, cred că cu toții putem fi de acord că integrarea energetică și faptul că există o piață energetică, piața internă pentru energie, este un lucru bun la modul abstract. Totuși, avem mari probleme atunci când devenim concreți. Unele țări poate nu vor să facă investițiile pe alocuri, altele poate nu vor să se integreze prea tare pentru că au și anumite argumente protecționiste. Cum vedeți rolul dumneavoastră? Cum anume poate ajuta ACER în depășirea acestor rezerve la nivel național la care asistăm din când în când? Ca ce instrument, de ce instrumentar dispuneți pentru a facilita acest lucru? Mulțumesc foarte mult! Domnule Ziegler, să aveți uh, cuvântul acum. Avem uh, foarte mult timp la dispoziție, deci puteți oferi un uh, răspuns în detaliu la toate aceste întrebări. Mr. Chair, thank you for the many, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste întrebări numeroase și dificile unele dintre ele, vă spun uh, drept. Am să încerc să răspund la cât de multe se poate. Pentru unele am un răspuns, pentru altele va trebui să mă mai gândesc, fiindcă încă nu mi-am ocupat funcția la Ljubljana. Va trebui, voi, voi răspunde în ordinea cronologică în care au fost adresate la aceste întrebări. Voi începe cu doamna Carvalho. Carvalho, ați vorbit despre autonomizarea consumatorilor ca fiind o evoluție importantă de viitor a sistemului energetic și sunt foarte de acord cu acest lucru. Cred că contribuția pieței, uh, răspunsul omului de rând este foarte important uh, pentru viitor, aduce în scenă o serie întreagă de actori, aduce cu sine inovare, mai ales inovare în timp, cu costuri mai reduse. Este nevoie în acest sens și de o inovare la nivelul reglementării care să meargă mână în mână cu cea tehnologică și voi uh, aborda cu plăcere acest aspect, felul în care vom putea să analizăm cele mai bune practici existente de peste tot pentru a sprijini aceste evoluții și pe plan reglementar. M-ați întrebat și cum anume ar trebui tratate problemele de tipul personalului insuficient. Uh, am. Um, să vă spun că încă nu am uh, renunțat la ideea de a avea un personal mai potrivit numeric în raport cu legislația, însă toată lumea va trebui să uh, își trateze lucrurile așa cum consideră de cuvință Pentru mine, ceea ce contează cel mai mult uh, sunt acele lucruri care prezintă un impact cât mai substanțial și ce anume ar avea șanse să aducă mai multă încredere în uh, fiabilitate. Deci, uh, zone de impact și sporirea încrederii în um, capacitățile reciproce. Vom merge întâi pe acest filon, după aceea vom trata și alte aspecte cu, conse- cu consecințe um, poate diferite momentul în care va trebui să facem anumite decizii, să luăm anumite decizii, uh, poate dificile, eu voi dori în primul rând uh, să dispun de un personal uh, corespunzător cu sarcinile care îi revin. Este fără doar și poate opțiunea pe care aș prefera-o. Doamna Cutaha, din partea S&D, regret că nu vă pronunț așa cum se cuvine numele. Nu-i nimic, aveți foarte multe nume uh, de tratat. Așadar, referitor la pactul ecologic. Și domnul Fursac a adresat o întrebare asemănătoare, o serie de sarcini aferente pactului verde care încă nu a fost publicat Uh, încă nu își găsesc un răspuns. Ceea ce aș putea spune însă la nivel mai general cu privire la aceste sarcini și la o agendă mai ambițioasă privind decarbonizarea întregii economii, Aș putea spune că avem întâi și întâi sarcina decarbonizării energiei. În acest sector, situația este bine cunoscută. Mixul uh, de electricitate diferă de la țară la țară, însă traiectoria generală este în linii mari bine cunoscută. În următorii 5-10 ani va fi poate dificil să găsim uh, traiectoria concretă a decarbonizării economiei, de pildă la nivel transporturilor sau a branșelor industriale, acolo unde alimentarea cu curent electric va avea un rol foarte important de jucat. Va fi necesară reducerea uh, gazelor carbonice în acest sector și va trebui să ne dăm seama cum vom putea integra mai bine sistemul energetic, cât de mult uh, se poate face datorită tehnologiilor noi sau cât de multe pot fi făcute datorită arilor și domeniilor de politică. Soluțiile digitale vor fi foarte importante din punctul meu de vedere, mai concret decât atât momentan nu vom putea însă să ne uh, să, să fim. Referitor la cum se poate trata uh, într-un moment personal uh, situația aceasta, odată ce voi fi la cârma Acer. Ceea ce pot să vă spun, voi încerca să o dovadă de un spirit avangardist, să fiu deschis și la noile evoluții și soluțiile reglementare. Asta unul la mână. Voi încerca să promovez această cultură la nivelul Acer și interacțiunilor, interacțiunilor sale cu autoritățile naționale de reglementare. Noile evoluții pe acest plan sunt importante, autoritățile de reglementare naționale sunt uh, importante, trebuie, ele își privesc situația ca fiind destul de unică și trebuie să putem trata diversitatea așa cum se cuvine, uh, lucru pe care îl privesc ca reprezentant o prioritate. Domnul Peterson, ați uh, solicitat să păstrăm relația puternică între Acer, directorul acestuia și uh, Comisia ITRE, uh, voi încerca să respect această dorință cu mare plăcere și voi încerca să vedem cum putem face asta cât mai uh, bine și pe baza căror modalități. Din partea verzilor am primit mai multe întrebări, întâi și întâi cu privire la chestiunea datelor. După știința mea, și am să disting între două aspecte distincte. o dată furnizarea de date, cifre concrete aferente acelor data hubs care devin din ce în ce mai prezente în uh, anumite zone europene, unde există anumite date, surse publică puse la dispoziția actorilor uh, de pe piață pentru a putea inova pe baza acestor informații, lucru care implică un consimțământ din partea proprietarului de drept al datelor, un sistem care cred că funcționează bine în mai multe state. Aș distinge asta de datele de supraveghere, care sunt uh, uneori de natură confidențială pentru a se putea analiza și detecta eventualele abuzuri de pe piață. Nu cunosc dacă problematica deschisă noastră are anumite implicații cu privire la furnizarea celor date, știu că anumite date sunt prin natură confidențiale, asta ar fi un răspuns preliminar din partea mea, poate că nu vă mulțumește pe deplin și uh, voi putea să vă pun la dispoziție informații suplimentare odată ce voi fi intrat în miezul problemei. Ați întrebat cu ce se întâmplă cu echilibrul care va trebui să fie regăsit pe, pe viitor. Voi putea să vă răspund, dar cu acel caveat uh, care reprezintă pe perspectiva mea unică, individuală, asupra situației, trebuie să ne gândim la echilibrul între situația piețelor continentale și a soluțiilor localizate, ținând cont de diversitățile aferente, cred că vom avea un mix între cele două soluții, nu vom avea un model unic, vom avea un mix în care soluțiile locale ar putea să prezinte o eficiență mai mare din, part, din punctul de vedere al costurilor, însă cred că vom putea vedea și pe viitor din nou, e, punctul meu de vedere nu este perspectiva ISER, care e o organizație pe care încă nu o reprezint, dar cred că pe viitor vom avea și soluții care nu sunt neapărat mânate de prețul bunor de bază, ci de prețul serviciului furnizat, care va fi nu doar furnizarea de energie electrică, ci de beneficii multiple uh, din care furnizarea de energie e doar o componentă. Prețul bunului de bază fac parte din prețul uh, total, dar uh, reprezintă o parte minoritară. Deci va fi un mix până la urmă. Referitor la rolul piețelor și rolul planificării și coordonării pe piață, sunt mai puțin sigur de acest răspuns pe care am să vi dar am uh, o oarecare experiență în ceea ce privește anumite tentative făcute de unii de a crește captarea și stocarea de carbon, unele soluții mai promițătoare, altele mai puțin promițătoare, nu e rolul meu să mă pronunț asupra lor, însă cred că la începutul sistemului de captare și stocare a carbonului ne-am spus că ceea ce va mâna acest sistem uh, de punere tehnologic va fi un preț adecvat. Asta va fi factorul motrice al uh, întregului sistem. Și actualmente Prețul uh, este poate insuficient uh, din acest punct de vedere, însă există multe infrastructuri și provocări în materie de infrastructuri pentru a uh, obține dimensionarea dorită. Iată, deci, uh, ce și cum cu prețuri adecvate, însă să fie un factor unic în măsura în care vom avea provocări uh, mai mari de înfruntat. Asta nu pot să mă pronunț. În numele agenției, în orice caz, nu vă pot răspunde. Încă nu m-am alăturat ei concret, ci doar de câteva luni. Pe viitor, cred că vom avea mai suficient de multe uh, investiții specifice în sectorul gazului, în această situație în care există o predominanță a anumitor furnizori. Doar în anumite părți ale Europei vom avea asemenea situații. Mă aștept ca uh, aceste circumstanțe să descrească pe viitor la lumina noilor proiecte în domeniul gazelor. Dacă vom avea succesul scontat de reducerea carbonului uh, la nivelul sectorului gazeifer, cred că vor putea exista infrastructuri uh, și investiții noi în infrastructurile specifice uh, gazelor. Asta pentru a răspunde acelor uh, chestiuni pe care le punctați referite la proiectele de interes comun, PCI. Trecând mai departe, abordarea mea din perspectiva Acer, politica publică are dreptul de a trata subiecte de acest gen. Trecutul a demonstrat că anumite intervenții prin care se încerca sprijinirea politicilor uh, publice au fost intervenții pe piață la nivel de preț pentru toată lumea, spre deosebire de intervenții mai țintite pentru acele părți vulnerabile ale populației care se confruntă cu problema pe care noastră o punctați. Deci ar fi vorba despre intervenții mai țintite și nu de intervenții uh, în masă la nivel de preț care ar putea da dovadă mai multă eficiență. În ceea ce privește întrebarea legată de cum să trecem de la teorie la practică, uh, pentru agenție, de acum, trebuie să zicem de acum înainte, cum anume să promovăm acest mesaj uh, pe înțelesul cetățeanului, încă domnul Peter a pus această întrebare, Aș spune că întâi și întâi trebuie să ne asigurăm că piețele energetice lucrează pentru și în interesul consumatorului, permițându-i să obțină uh, serviciile la un preț mai redus, cred că este un aspect important. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că piețele sunt deschise astfel încât noi actori, novatori, să poată avea un rol în acest sens și să nu permitem capturarea tuturor cotelor de piață de către actorii preexistenți în domeniu, asta unul la mână, doi la mână, acolo unde se cuvine, să încercăm să privim integrarea energetică ca fiind o cale foarte eficientă de reducere a de, decarbonizarea decarbonizare economiei, un aspect pe care consumatorii uh, îl au la inimă. Iată deci care ar fi uh, subiecte, uh, răspunsurile pe care le-aș propune eu pentru aceste întrebări pe care mi le-ați uh, adresat. În ceea ce privește monitorizarea prețurilor din Fondul pentru o tranziție uh, justă? Este o întrebare dificilă. Din nou, este o perspectivă personală. Se subînțelegea chiar din natura întrebării. Opinia mea ar fi că un asemenea fond pentru o tranziție echitabilă care ar oferi pur și simplu subvenții nu ar avea un impact în, pe termen lung, în mod neapărat, dacă s-ar ținti investiții către, de pildă, sporirea competențelor sau uh, um, dobândirea unei competențe, ar fi poate o idee mai bună reorientarea zonelor ar putea fi de bun augur atât la nivelul uh, energetic, dar și pentru competențele digitale. Și v-aș da un exemplu pe care l-am la inimă, fiindcă depășește și depășește puțin uh, domeniul uh, propriu-zis al întrebării dumneavoastră, dar spuneați că avem timp, așa că mă voi lansa. În activitatea mea actuală călătoresc destul de mult și merg adesea în China, în India, ci nu numai, și una dintre experiențele pe care le am uh, uneori, depinde că mă duc la un supermarket chinezesc. <coughs> Uh, am văzut o dată o femeie de 80 de ani care face, face cumpărăturile, uh, verifică prețurile cu telefonul mobil și uh, îi arată, de pildă, managerului magazinului că în altă parte același produs este mai ieftin, este extrem de pricepută la tehnologie, uh, se pricepe la absolut toate aceste noi uh, forme de tehnologie și deși, asta deși are 80 de ani. Dar nu este ușor, nici mm, în Europa. Poate pentru noi generații este diferită, însă în privința noilor competențe și nu e neapărat uh, o situație specifică energiei, cred că Sistemul energetic al viitorului va fi unul mai digital. Dacă vom putea investi în competențe digitale la nivelul infrastructurii, va fi uh, o investiție de folos pentru viitor. Întrebarea legată de relația cu statele membre, elementele de sensibilitate legate de Nord Stream 2, probabil că avem nevoie să supraveghem care ar fi mandatul legislativ pe care îl oferim autorităților de reglementare, ceea ce trebuie să aprobe acestea în ceea ce privește situația teroristilor, a, a exonerărilor și să nu intrăm pe teren sensibil din punct de vedere politic. Ar fi, cred că, o cale bună de a ne păstra sprijinul la nivelul funcției mele, mă, mă refer, dar consider și că uh, Consiliul uh, nu este suficient de bine uh, echipată, spunem așa, pentru a face față acestor subiecte de ordin politic. Doamna Weiss, ați avut o întrebare cu privire la obstacolele de bază cu care ne confruntăm. Așa cum spunea și domnul Potocnic în sesiunea anterioară, a dispune de piețe cuplate care folosesc într-un mod mai fericit mecanismele de interconectare conductele de interconectare este un aspect uh, important. Trebuie să ne gândim și la uh, necesitatea pentru piețele uh, de capacitate, să ne gândim însă și la situațiile în care ele ar mai, fi mai puțin de folos, este și un factor care trebuie luat în calcul de asemenea. Un potențial obstacol pe viitor ar fi um, noi actori de pe piață, o piață foarte deschisă, în care noi actori vin cu propuneri noi, inovări noi. Și asta spre deosebire de o configurație a pieței prin care sunt protejați doar actorii preexistenți. Cred că o piață deschisă este uh, foarte importantă. Trebuie să ne gândim la asta nu ca un obstacol existent, ci de unul de care ar trebui să ne păzim pe măsură ce uh, apar noi și noi inovații digitale. Sper că am uh, parcurs toate întrebările, am încercat oricum să o fac, dacă nu uh, voi reveni fără niciun fel de problemă asupra întrebărilor rămase. Mulțumesc! pentru ultima noastră ședință. Vă urăm mult succes în noua funcție și felicitările noastre! Trecem la punctul următor. Please, we have to start. Be seated. Vă rog să luați loc. Trebuie să începem. Um, yeah. Thank you, thank you very much. And uh, next point is the presentation by the Commission. Avem uh, alături de noi reprezentanți ai Comisiei pentru raportul privind competitivitatea pe 2018 o salutăm pe doamna Ana Colucci, director în cadrul Comisiei pentru Energie și Mediu la Digi Competition și domnul Guillaume Lorio, director pentru Informare, Comunicare și Media, Mass Media, la, sem, la același uh, Digi. Vă invităm să prezentați raportul privind competitivitatea cu accent pe energie și um, sectorul digital, care conține și orientări pentru sectorul energetic și uh, politicile de mediu. Aveți cuvântul. Aveți 10 minute la dispoziție pentru prezentare. Pentru acest subiect am dedicat o oră din timpul comisiei. Start. Nu știu cine dorește să înceapă dintre dumneavoastră. Doamna Colucci. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Am plăcerea să vă prezint uh, raportul uh, privind uh, competitivitatea în domeniul energiei. Energia este sector important pentru toate zonele economiei. Este foarte bine reglementat, investițiile depind foarte mult de sprijinul statului, piețele tind să fie dominate de companii de mari dimensiuni și statele membre uh, diferă foarte mult în uh, mixul energetic. Anul trecut, 2018, pe care se concentrează raportul, Politicile de competitivitate au răspuns foarte bine apelurilor pentru o mai bună punere în aplicare în sectorul energetic, contribuind astfel la Uniunea Energetică. Acțiunile noastre au fost venite să înlăture obstacolele din, din uh, piață și să permită de asemenea decarbonizarea, asigurând în același timp siguranța alimentării și interconectivitatea în domeniul concurenței, um, uh, în ceea ce privește energia, avem de-a face cu atitudini antitrust și cu o mare, un mare nivel de uh, concentrare a activelor deci, ca să rezolvăm aceste probleme, Comisia a adoptat o serie de decizii și, de dragul timpului, o să menționez doar două, fiindcă sunt uh, suficient de ilustrative. Prima se referă la Gazprom, a adoptat în mai anul trecut și uh, Comisia face uh, obligatorii angajamentele Gazprom. Gazprom este un furnizor dominant într-o serie de țări este europene și Comisia era uh, îngrijorată că uh, Gazprom ar fi încălcat legile antitrust prin um, fărâmițarea piețelor naționale um, în opt state membre, ceea ce a dus la o creștere a prețurilor la gaze în cinci țări, țările Baltice, Polonia și Bulgaria. Deci, prin impunerea acestor angajamente pentru uh, Gazprom, uh, am modificat semnificativ uh, felul în care se comporta Gazprom și ne-am asigurat că piața de gaze beneficiază de aceleași prețuri scăzute ca în restul Europei. În al doilea caz se referă la schimbul liber de electricitate între Danemarca și Germania și E vorba de proiectul german de transport de energie TENET. Comisia a adoptat această decizie care uh, făcea obligatorii anumite uh, decizii luate în cadrul proiectului TENET. Ne-am bazat pe faptul că Comisia era preocupată că TENET era, uh, adică limita în mod sistematic capacitatea conectorului care uh, importa energie din Danemarca la prețuri mai scăzute către Germania. Deci prevenea practic exportul electricității ieftine către Germania, uh, astfel privând consumatorii germani de plata unor prețuri mai scăzute. Și am uh, impus în acest caz un angajament care uh, a stat și la baza regulamentului uh, pentru sectorul energetic din uh, uh, pachetul pentru energie curată și a dus la creșterea capacității de interconectare a Uniunii. Asta pe partea antitrust și am avut de asemenea o activitate intensă în domeniul ajutorilor de stat, unde anul trecut am adoptat un număr de programe vizând regenerabilele, Uh, și combinația încălzire și uh, energie, astfel încât statele membre uh, au nevoie acum de o aprobare pentru a adopta anumite programe și ne asigurăm că ele sunt conforme cu orientările pentru climă și energie. Asta a dus și la costuri mai scăzute pentru consumatori. În Germania, de exemplu, datorită politicii de ajutoare de stat, costul regenerabilelor a căzut la jumătate în ultimii trei ani. O altă importantă acțiune a constat-o cea privind mecanismele de capacitate, adică mecanismul prin care se oferă recompense furnizorilor de capacități pentru a pentru ca aceștia să își permită să întrețină capacitățile existente și să contribuie la siguranța alimentării. Anul trecut am avut șapte decizii, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia și Polonia, uh, și în fiecare din aceste programe ne-am asigurat că regulile de ajutorilor de stat sunt uh, respectate foarte important, în același timp, statele membre au trebuit să adopte reforme de piață, astfel încât să rezolve și um, problemele din piață, ca să nu pună piedici uh, stimulentelor pentru furnizori. Și ajung uh, acum la orientările pentru protecția mediului și energie, de care ne-ați uh, întrebat pentru că, într-adevăr, sprijinul publicului pentru uh, uh, sectorul energetic uh, este guvernat de aceste orientări, începând din 2014 până și mm, programul durează până la anul. Programul face parte și din textele privind Uniunea Energetică, încurajând concurența fără să o limiteze și uh, Uh, chiar transfrontalier uh, cu uh, influența asupra reglării prețurilor. Toate măsurile pe care sau tot sprijinul pe care statele membre îl acordă programelor de mediu și energie reprezintă cam jumătate din sumele cheltuite ca sprijin în Uniunea Europeană și în această perioadă Comisia a adoptat de fapt 241 de decizii pentru diverse sectoare, de la ajutoare pentru regenerabile, mecanisme de capacitate și așa mai departe, excepții pentru uh, utilizatori uh, cu consum mare de energie, mobilitate și așa mai departe. Deci vedeți un spectru larg de activități. Tocmai am început o evaluare a acestor reguli în ianuarie anul acesta pentru a vedea dacă uh, regulile sunt uh, potrivite obiectivelor pe care le urmăresc și am făcut ceea ce uh, numim un fitness check. A fost important pentru noi să ne pregătim și pentru Green Deal, pentru programul anunțat de uh, președinta Comisiei Europene Asta a însemnat adaptarea unor orientărilor la cel mai recent pachet uh, de mediu adoptat anul trecut, să adaptăm orientările la progresele tehnologice și, de exemplu, nu ne ocupăm de hidrogen sau stocare, chestiuni uh, foarte importante pentru uh, decarbonizarea energetică și tot, totodată să ținem cont de evoluțiile uh, din, uh, din industrie și de uh, mobilitate. Deci toate aceste lucruri au fost luate în considerare atunci când am făcut această evaluare, care îi spunem noi uh, fitness uh, check și acum îi dau cuvântul domnului Castelo care vă va vorbi despre acest, această evaluare. Da, am revizuit majoritatea regulilor ajutorilor de stat între 2012 și 2014, majoritatea regulilor expiră la sfârșitul anului viitor, așa că anul acesta am lansat evaluarea Fitness Check, care se referă la uh, regulamentul uh, blog, la regulamentul de minimis, la dezvoltarea cercetării și ino- la cercetare și inovare, la orientările privind riscurile de finanțare, energie și mediu, riscul în construcții și în plus am adăugat uh, riscul privind asigurările creditelor la export uh, și transporturile rutiere. Deci un pachet foarte amplu. Am lansat deocamdată consultarea publică în, în iulie, la în mijlocul lui iulie, s-a terminat consultarea generală publică, apoi au urmat consultări publice specifice pe anumite teme care au luat sfârșit la sfârșitul lui uh, iulie. A trebuit să trimitem și chestionare uh, ceea ce a prelungit uh, procesul însă până la sfârșitul lui octombrie și în paralel am uh, efectuat o serie de studii pe diverse domenii în ceea ce privește ajutoarele de stat uh, regionale. Uh, suntem deja destul de avansați, sperăm să încheiem până în sfârșitul anul acesta. Avem apoi alte studii vizând ajutoarele pentru energie și mediu, ajutoarele pentru cercetare, inovare, care vor Uh, vor dura probabil până la mijlocul anului viitor. În legătură cu această evaluare, acest fitness check, uh, care, repet, este unul retroactiv, care nu include um, decât um, aspecte referitoare la funcționarea reglementărilor, uh, prima concluzie ar fi că regulile funcționează corect. Trebuie să Uh, vedem care mai sunt câteva puncte de natură tehnică la care uh, va trebui să lucrăm mai în detaliu pe, pentru a decide dacă e cazul să revizuim sau nu anumite reguli. Următorii pași. Lucrăm la un rezumat, la colectarea toate datelor, inclusiv uh, cele provenind din diverse studii. Acestea vor fi uh, transpuse într-un document uh, de lucru care va trece prin uh, um, Comisia de Reglementare. După aceea se va lua o, hotărâre dacă este sau nu nevoie de anumite ajustări tehnice sau este nevoie de o modificare mai profundă a reglementărilor. Dacă e nevoie de asta, atunci s-ar putea să fie nevoie de o evaluare de impact Vom vedea care sunt uh, opțiunile și vom alege cea mai bună dintre ele, după care urmează un proces legislativ. Deci uh, este, cum vă spuneam, o descriere foarte generală a ceea ce înseamnă fitness uh, check. Și acum domnul Lorio o să vă vorbească despre domeniul digital. Bună ziua, mă numesc Guillaume Lorio și conduc directoratul care se ocupă de punerea în aplicare operațiunilor a reglementărilor antitrust, abuzul de poziție dominantă și controlul pieței, în ceea ce uh, numim uh, piața ICT, Information Technology. Deci uh, e vorba de companii de mari dimensiuni, dar și companii de mici dimensiuni, pot să vă vorbesc despre activitățile pe care le-am desfășurat în ultimul an și despre discuțiile pe teme de decizie politică pe care le-am lansat în urma raportului consilierilor speciali care au primit ca sarcină să analizeze domeniul digital. Bineînțeles că piețele digitale sunt mai ample decât propriul meu sector. Toată lumea știe că digitalul e acum peste tot, în energie, în transport, de aceea avem uh, directorate dedicate. În ceea ce privește aplicarea regulilor competiției, concurenței în, în, în uh, domeniul ICT, au fost mai multe uh, Uh, direcții de lucru care acoperă diverse uh, aspecte pe care poate le cunoașteți. Am avut uh, um, probleme cu Google uh, și cu distribuția online de conținut. Uh, știți uh, că a fost o, o temă predominantă în domeniul uh, platformelor digitale cazul Google, dar și altele. Am adoptat o a treia decizie în 2019 împotriva Google, de data asta în domeniul unei piețe diferite, aceea a publicității uh, online și a uh, uh, căutărilor online, uh, unde Google a fost găsit vinovat de practici de exclusivitate la căutări, adică practici uh, pe care le-am identificat, de exemplu cazul Google Android, care datează din 2018, care se referea la o altă piață, dar esențial uh, ținea de platformele mobile Android ce eh, duceau la eh, fragmentare și exclusivități pe piață și apoi eh, Google Shopping Case, tot așa practici neloiale în domeniul comerțului electronic. Deci abuzuri, într-un cuvânt, pe care le-am detectat și pentru care am adoptat o serie de decizii, care, după cum știți, acum sunt în instanță, sunt pe rolul instanțelor Comisia pregătește, își pregătește cazul uh, pentru deliberare în instanță și asta va fi, ne va ocupa o mare parte din activitate în viitorul apropiat. De asemenea, mai avem o anchetă, adică mai sunt mai multe anchete în lucru, unele sunt publice, de exemplu, cea pe care am deschis-o vara trecută împotriva Amazon în domeniul datelor în raport cu uh, piețele este de notorietate publică că această anchetă e în desfășurare. Uh, e vorba de accesul Amazon la date și utilizarea datelor uh, terților pe care le poate vinde pe anumite platforme pentru a afecta concurența pe anumite piețe pe care chiar Amazon concurează. Mai avem uh, o problemă cu, uh, am mai avut probleme cu Amazon acum vreo 3 ani în legătură cu cărțile în format electronic. Avem o anchetă legată de Spotify și mai sunt și altele despre care nu pot să vorbesc uh, pentru că nu sunt încă anchete publice. Toate aceste cazuri se referă la diverse uh, practici pe piață și uh, prun uh, Uh, diverse probleme. În general, ele au fost uh, identificate destul de devreme. Ideea este însă în ce măsură pe anumite piețe există conflicte de interese ce țin de rolul uh, și poziția asumate de aceste platforme. Se ridică chestiuni foarte delicate, importante, dar în primul rând trebuie detectate acele practici care duc la efect anticoncurență loială. Deci eh, aici ne bucurăm și de cooperarea autorităților naționale. Eh, mai e și raportul SPAZ al eh, consilierilor special care ne ajută să vedem cum putem lupta cu aceste practici și cum să păstrăm concurența între platforme uh, loială, pentru că există și platforme care lucrează uh, în mod corect și acele situații în care concurența se desfășoară pe o platformă în cadrul acesteia, iar platforma respectivă uh, acționează ca un uh, organism de reglementare al acelei uh, piețe pe care o și găzduiește. Deci, uh, pentru mine a fost foarte util pentru a confirma că, într-adevăr, practicile vechi sau noi, care au loc în noi ecosisteme, trebuie să fie Uh, combătute atunci când au efecte anticoncurență. Rolul uh, evaluării datelor e foarte important pentru noi și putem uh, fie să căpătăm un avantaj competitiv, fie să mm, concurăm de pe picior de egalitate. Ne uităm la anumite Uh, cazuri de fuziuni în, în care concurent, în care Comisia Europeană a uh, solicitat uh, despăgubiri și important este și faptul că aceste cazuri ajung în instanță și, bineînțeles, Comisia își propune să câștige aceste cazuri în justiție pentru a avea o punere în aplicare mai uh, severă. Dincolo de platforme, trebuie să spunem că mai sunt și alte tipuri de probleme la care trebuie să ne uităm pe piețele online. E vorba de distribuția online. Uh, am lansat anchete în domeniul comerțului electronic în care există și acolo uh, practici restrictive între furnizori și distribuitori, uh, mai ales când se um, limitează vânzările pe o piață unică. Comisia a continuat anul acesta să pună în aplicare articolele 101 și 102 atunci când au văzut că existau, existau clauze contractuale care împiedicau consumatorii să beneficieze de avantajele pieții unice atunci când cumpărau produse de la anumiți uh, furnizori. Au fost o serie de cazuri în domeniul uh, licențierii și a punerii pe piață unor produse au trebuit să luăm uh, decizii foarte importante pentru a arăta că Comisia este hotărâtă să arate că concurența loială înseamnă și eliminarea obstacolelor transfrontaliere. În 2021 vom uh, emite orientări privind uh, concurența pe verticală uh, care țin cont de aceste practici noi online de pe piețele electronice. Și poate, nu în ultimul rând, ca să vedeți ce tip de uh, uh, ce facem uh, pe aceste uh, piețe. Am avut un caz împotriva Qualcomm, uh, producătorul de chipuri electronice, care își abuzase poziția de lider cu niște uh, practici uh, neloiale în domeniul dotării telefoanelor mobile cu chipuri electronice. Știți că ultima decizie în acest sens a fost luată în 2001. Am uh, luat anul trecut o altă decizie în cazul Broadcom, abuz de poziție dominantă. Am uh, ordonat Broadcom să oprească practici de ex- exclusivitate pe piața acestor chipuri electronice pentru că se încălcau uh, reglementările uh, cu privire la producerea și punerea pe piață a cipurilor uh, chipurilor electronice. Uh, de asemenea, credem că este nevoie de Uh, reglementări pentru o mai uh, bună detectare și o mai rapidă punere în aplicare a acestor uh, reglementări antitrust atunci când putem și avem dovezile necesare să putem adopta astfel de decizii. Sunt sigur că veți avea foarte multe întrebări pe toate aceste teme. Uh, thank you. Mulțumim foarte mult. Iată că după această prezentare trecem la dezbatere. În numele PP, doamna Weiss. Mulțumesc foarte mult. Așa cum s-a menționat, ca ultim comentariu din partea domnului Silesen pe tema anterioară, dânsul spunea că pe viitor trebuie să acordăm atenție caracterului deschis al competiției pe piața energiei și dacă este, există această flexibilitate necesară pentru flexibilizare pe viitor. Există instrumentarul necesar pentru realizarea acestui acord verde ambițios sau cum astfel de instrumente ne pot ajuta la tranziția energetică și decarbonizarea Europei? De ce anume este nevoie ca revizuire a regulilor uh, în domeniul concurenței în Europa. Mulțumesc din partea socialiștilor și democraților. Nu este nimeni. Renew Europe. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul cu la concurență spune că Comisia promovează în continuare o piață energetică deschisă în beneficiul consumatorilor în conformitate cu obiectivele Uniunii Energetice. Încearcă de asemenea să impună practici constructive și prețuri accesibile, pentru că transparența trebuie să se oglindească și în preț. Dar în anumite țări concurența este distorsionată și prețurile sunt reglementate într-o măsură care afectează consumatorii. În Ungaria, de pildă, Actualul guvern a înghețat prețurile gazelor în 2014 la un nivel mai scăzut de prețul pieții de la data respectivă, ceea ce înseamnă preț mai scăzut pentru consumatorii casnici, dar aproape faliment pentru consumatorii industriali. Situația s-a schimbat între timp. Gazele scăzând uh, ca preț de atunci, actualmente un uh, consumator casnic plătește mai mult decât prețul pieței. Practic este o reglementare de preț impusă. Problema este că guvernul folosește prețurile scumpe din 2011 ca bază de comparație. Deci, în acest context, sunteți de acord că principiile Uniunii Energetice, la fel ca și principiile echității și concurenței echitabile, nu se pot aplica în situația din Ungaria? Mulțumesc din partea verzilor, domnul Ninis. Mulțumesc! Mă voi concentra mai întâi pe mm, tranziția energetică spre Uniune fără emisii de carbon, atunci când este vorba de nevoie unor noi reglementări. Mai există contradicții, precum subvenții directe și indirecte pentru combustibil fosil, dar asemenea se creează piețe și reguli care pot fi proactive și pot să capaciteze în domenii precum regenerabile, eficiența energetică, um, și, de asemenea, stimulente și pentru comunitatea energetică și pentru deschiderea pieței energetice pentru consumatorii mici. Deci este evident că mm, e nevoie de mai mult aici și și evaluarea comisiei arată că anumite precondiții trebuie îndeplinite ca regenerabilele să poată extinde mai departe și că ajutorul de stat este justificat atâta timp cât nu se poate crea o piață care să țină cont de emisiile de dioxid de carbon costul aferent pentru mediu. Și aceste chestiuni care trebuie avute în vedere se referă de pildă la scăderea costurilor tehnologice, disponibilitatea capitalului ieftin, acceptanță socială, prețuri um, stabile la combustibilii fosili, reducerea prețurilor negative pe piață, aducerea unor venituri suplimentare pentru producători, în echilibrarea piețelor secundare și asigurarea uh, unor surse diferite pentru limitarea efectelor de canibalizare. Iată că toate acestea sunt condiții <laughs> care trebuie abordate și mi-aș dori să ne spuneți câte ceva despre modul în care se poate crea, o, crea se pot crea linii directoare în ceea ce privește linii directoare pentru transpunerea în realitate a obiectivelor și pentru a permite o tranziție eficientă din punct de vedere a costurilor către o societate cu emisii scăzute de uh, carbon, în beneficiul uh, cetățenilor. Mulțumesc foarte mult din partea ID, nu este nimeni. cere domnul Tomșovski. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aș avea o întrebare. Și poate că reprezentanții Comisiei Europene ne pot oferi un răspuns, și anume în ceea ce privește ajutoarele de stat în domeniul energetic. Va fi oare posibil la susținerea doar a rețelelor publice? sau doar cele care nu sunt încă eficiente din punct de vedere energetic? Trebuie modernizări pentru sau poate nu trebuie modernizate acele rețele care astăzi se caracterizează în continuare prin um, pierderi mari de căldură. pentru că până la urmă interesul public trebuie să primeze. Și aici vorbim și despre revizuirea ajutorilor publice pentru o eficiență mai mare, de pildă în um, termoficare și care este situația cu producția de căldură. Președinte, euh, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Vreau să vă pun câteva întrebări legate de concesiunile hidroelectrice. 7 martie 2019, Comisia a adresat o punere întâmpinare, o scuze punere întâmpinare, unde 8 state membre, între care Polonia, Regatul Unit, Franța, și mai departe. Se consideră că aceste țări nu respectă directiva din 2014 cu privire la concesiunile hidroelectrice. Franța este afectată în mod deosebit prin această scrisoare. Comisia vorbește de autorizarea anumitor concesiuni fără până concurență și cere din partea Franței să facă anumite valori de afectă pentru 150 de concesiuni care ajung la scadență până în 2023. Cu toate astea, situația este absurdă. Deschiderea Uh, în fața concurenței acestor uh, concesiuni hidroelectrice pentru utilizator, pentru siguranța aprovizionării, fiindcă fiecare concesionar privat va urmări o optimizare economică în detrimentul uh, fiabilității și sistemelor. O absurditate, de asemenea, din punct de vedere a um, sistemului hidroelectric, cu o concurență creată pentru anumite zone din aceeași vale, ecologică de asemenea, fiindcă se introduc conflicte în desunarea resurselor de apă, absurditate economică, fiindcă această concurență va priva state de uh, oportunități economice și va duce la o creștere a prețurilor pentru consumatori. Deci, situația e simplă, având în vedere pactul ecologic și transiția justă, uh, Comisia dorește să revizuiască directiva în 2014 pentru a, a scoate sectorul hidroelectric din domeniul concurenței. Altminte, este gata să recunoască operatorii istorici ca fiind uh, gestionari ai unor servicii de interes general, care dispun, prin urmare, de un drept exclusiv sau este oare gata să lase reste state să dispună de un de autoritate publică, de concesionare, inclusiv prin prisma acestor obligații de uh, punere în concurență. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, um, allow me to also to add a question now as a, as a member of the, of the committee. I just want to because... Permiteți-mi să adaug și o întrebare ca membru a comisiei și în parte este și o întrebare personală care se referă la ceea ce ați spus în începutul prezentării dumneavoastră și anume întrebările legate de Gazprom și poziția Gazprom pe piața energetică din Europa. Întrebarea mea nu este foarte tehnică, dar poate provocatoare. De ce este atât de neajutorată comisia în această situație în comparație cu alte cazuri? Dacă considerăm că decizia pentru 2016 cu privire la conducta OPAL a fost acum respinsă de Curtea Europeană de Justiție și este evident ceva ceea ce nu corespundea politicilor și regulilor noastre. Și acum avem impresia și întrebarea este dacă putem evita să avem probleme de implementare cu ceea ce am decis uh, în mandatul trecut uh, atunci când s-a revizuit legislație. Personal uh, am îndoiel că ar fi eficient. Întrebarea este de ce tratăm această companie, care evident este o problemă, așa, o problemă pentru toate valorile noastre, dar și pentru regulile privind concurența. De ce o tratăm așadar atât, uh, cu atâta îngăduință? Da, acum aveți timp uh, să răspundeți, vă rog. Mulțumesc pentru toate întrebările. Le voi lua în ordine. Voi începe cu prima întrebare a doamnei Weiss, care întreabă practic cum anume putem să ne asigurăm că regulile concurenței ne vor ajuta în realizarea acordului verde, Green Deal. Cum ne putem asigura că o concurență deschisă și flexibilă poate să folosească în cadrul acestei tranziții energetice? Așa cum vă spuneam, sunt poate două direcții de acțiune aici. Pe de o parte, a implementarea și, pe de altă parte, acțiunile de politică. În ceea ce privește implementarea, Comisia a urmărit pe parcursul ultimilor ani o politică de implementare viguroasă și vom continua să facem acest lucru pentru a ne asigura că piața funcționează bine, pentru că acest lucru constituie baza pentru a ne asigura că, până la urmă, tranziția energetică se va face cu cât mai puține costuri pentru consumatori. Asta, asta pe de o parte și, da, și aplicarea și în ceea ce privește regulile antitrust și așa mai departe merge bine. Acum, pe partea de energie și mediu avem și ajutoarele de stat care uh, s-au dovedit a fi utile în ultimii ani. Așa cum v-am spus în exemplul meu, s-a reușit scăderea costurilor pentru regenerabile. Și în evaluarea fitness check pe care am efectuat-o, um, răspunsul primit de la factorii interesați se referă în general la faptul că aceste instrumente au funcționat. Și prin urmare trebuie să ne asigurăm că elementul pozitiv este menținut ținut. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la ce va însemna acordul verde pentru economie și pentru consumatori. Și acest lucru trebuie să se reflecte în reguli și vedem că regulile, de pildă, nu sunt potrivite pentru a aborda noile tehnologii, precum hidrogen, precum stocare, mobilitate curată am luat niște decizii și în ceea ce privește infrastructura de încărcare, dar va fi nevoie de o actualizare a instrumentului de politici pentru a susține procesul de decarbonizare și pentru a atinge obiectivele de decarbonizare până în 2050. Și dacă îmi permiteți, pentru că a fost o întrebare legată de aceasta, din partea domnul Nisto de la Verzi, care se întreba cum ne putem asigura că regulile privind ajutoarele de stat vor corespunde obiectivelor de decarbonizare, rămânând în același timp și eficiente din punct de vedere al costurilor? Este într-adevăr unul printre multe obiective de care trebuie să ținem cont atunci când facem evaluarea și, și revizuirea regulilor cu privire la ajutorul de stat. Eficiența din punct de vedere a costurilor este asigurată dacă subvențiile care vor fi acordate de statele membre vor rămâne proporționale și vor ținti problema în cauză. Asta va fi una dintre preocupări pe care va trebui să o abordăm și în același timp trebuie să ne asigurăm că Alte elemente, precum competitivitate, sunt de asemenea avute în vedere. Uneori s-ar putea să apară o tensiune între cele două elemente. Iată, deci că acestea sunt uh, chestiunile pe care, uh, la care ne gândim în momentul de față. Disponibilitatea a fost menționată de alt interpelant, de exemplu regulamentul cu privire la prețuri din Ungaria. Acum, pentru ca energia să fie accesibilă, e nevoie ca toți jucătorii de pe piață să poată juca. Pentru că dacă ai un număr mai mare de furnizori pe piața energetică care să poată concura, se va ajunge la prețuri mai mici și mai de inovare. Asta încercăm să obținem prin politica în domeniul concurenței, dar figurează ca principiu și în directiva energetică ca adoptată în cadrul acordului verde sau energie curată. Pe de altă parte, pot exista totuși derogări astfel încât pentru consumatorii vulnerabili se permite o reglementare a prețului și s-a mers chiar mai departe, spunând că dacă nu, va, nu vor exista efecte asupra pieței gros, se poate păstra reglementarea prețurilor, dar atunci trebuie să ne asigurăm că nu există subvenții încrucișate și prețuri sub prețul de cost. Vedeți așadar că avem pe de o parte o, o propunere legislativă care arată statelor membre cum anume ar trebui aplicate aceste reguli și avem și um, implementarea um, regulilor, mai ales în condițiile în care uh, Uh, reglementarea prețurilor, mai ales pe piețele angro, ar putea să furnizeze anumite avantaje în detrimentul altora și, până la urmă, în detrimentul consumatorilor. În ceea ce privește hidroconcesiunile, într-adevăr, Comisia a transmis o serie de scrisori uh, către mai multe state membre și Franța se numără printre acestea. Avem și un caz uh, în instanță, pentru că dacă ne uităm, sau un caz deschis, pentru că dacă ne uităm mai ales la situația din Franța, constatăm că toate aceste concesiuni sunt deținute de o singură entitate, fără niciun fel de concurență. Sunt uh, foarte, foarte puține operate de un competitor care aduc aceleași servicii pentru consumatori și cu prețuri accesibile pentru ei. Și asta se dorește atunci când concesiunile sunt scoase la licitație, astfel încât cea mai bună ofertă să poată fi prezentată și să mm, cel mai bun operator să opereze acele concesiuni. Nu e vorba de privatizare, cum se face confuzie uneori, ci de a ne asigura că operatorii care pot opera aceste concesiuni cel mai eficient din punct de vedere al costurilor, respectând și obligațiile de serviciu public. În alte state membre acest lucru funcționează foarte bine și, de fapt, sunt aceiași operatori care operează în Franța aproape toate concesiunile, dorește să concureze și în alte țări pentru alte concesiuni Așadar, lucrurile vedem că funcționează bine și cred că pentru Franța va reprezenta o serie întreagă de avantaje pentru consumatori. Acum, în ceea ce privește întrebarea legată de Gazprom și decizia cu privire la Gazprom și de ce um, suntem atât de neajutorați, aș dori să vin cu un răspuns mai nuanțat, în sensul că în decizia luată anul trecut, o decizie de angajament, vedem acum la nivel de implementare că prin poziția asumată ne putem asigura că sunt luate o serie de măsuri de compania vizată, asta în beneficiul pieței și a consumatorilor. Și în acest sens, angajamentele specifice pe care le-am făcut obligatorii în decizie schimbă atitudinea Gazprom în acele state membre. Aceste angajamente au instaurat și posibilitatea de a face comparație cu valori de referință din uh, alte părți e un angajament destul de puternic și Comisia este foarte riguroasă în monitorizarea implementării de către Gazprom. Din experiența noastră, aceste de decizii de angajament sunt foarte valoroase pe această piață a concurenței și că intervenția nu se oprește atunci când decizia este adoptată, și se monitorizează cu rigorozitate și implementarea efectivă a acestor angajamente. Sper că am acoperit toate întrebările, dar vă stau la dispoziție dacă există și alte întrebări. Thank you, Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Există și altcineva? Dacă nu mai sunt uh, întrebări, vă mulțumesc pentru prezență, pentru prezentări, pentru răspunsuri. Și cu asta declara, declarăm încheiat acest punct de pe ordinea de zilei, de, zile, de, de, de ziua științei noastre. Referitor la punctele de la diverse, nimic, uh, vă anunț pe răstăcale. No, this year still, yeah, and here in că următoarea noastră ședință va avea în 4 decembrie aici la Bruxelles. Va fi o întâlnire comună ITRE-TRAN. Vă mulțumesc! Iar ședința coordonatorilor începe la ora 5 și jumătate. Iertați-mă, spune domnul președinte, sunt obosit. Yeah.